Uh, interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit cu cianură. am pe domnul Mesaroș pe listă. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă rog să extindeți interzicerea tehnologiilor pe bază de cianură la nivelul întregii Uniunii Europene și vă invit să renunțăm la această tehnologie integral pentru a evita apariția unor viitoare dezastre naturale din cauza deșeurilor toxice care se revarsă în ape. Asta s-a întâmplat în Ungaria, ceea ce a afectat și fauna. Și Slovacia este implicată pentru că acest accident a avut loc în apropiere de granița cu Slovacia deschiderea de noi situri miniere care aplică astfel de tehnologii este o chestiune care privește interesul comun al Uniunii Europene pentru o uh, politică de uh, mediu durabilă și de aceea mă aș dori să îmi exprim sprijinul pentru aceste măsuri. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ughias. Mulțumesc, domnule președinte credem că ar trebui să se interzică tehnicile miniere care folosesc cianură, mineritul cu cianuri, pentru că, așa cum s-a spus, această procedură a cauzat și continuă să cauzeze efecte serioase asupra mediului și asupra sănătății uh, oamenilor și animalelor. Delegația italiană din grupul ALDE, Italia Valorilor, consideră că drepturi fundamentale, cum ar fi sănătatea și mediul, nu trebuie să fie negociabile în favoarea intereselor economice ale câtorva proprietari de mine. Și pentru că vorbim de mine de aur aici și nu de ferme de cartofi, companiile sigur că au o grămadă de bani pe care ar putea folosi pentru cercetare și pentru tehnologii care să respecte mediul și sănătatea publică. Președintele, mulțumesc domnule Ughias. Următorul vorbitor, domnul Vadim Tudor. Doamnelor și domnilor, mulțumesc celor aproape 500 de colegi ai noștri care au dat ieri un vot zdrobitor împotriva folosirii cianurii în minerit. Când zicem ceanură, zicem moarte. Acest vot categoric ne face nouă românilor un mare bine. În Transilvania se află unul dintre cele mai mari zăcăminte naturale din lume, oamenii de știință apreciază că e vorba de 300 de tone de uraniu, de o mare puritate, de 800 de tone de aur, de 2000 de tone de argint și de imense cantități de alte metale și elemente rare. O mafie lacomă autohtonă și transnațională dă târcoale acestor bogății, făcând o propagandă din ce în ce mai agresivă, în care abundă minciunile cele mai ridicole. Folosirea cianurii ar fi provocat un dezastru colosal otrăvirea mediului înconjurător dinamitarea a patru munți distrugerea a nouă cimitire și demolarea a opt biserici creștine dar și dispariția a o mie șapte sute de kilometri de galerii romane fiind șterse de pe fața pământului ruinele cetății romane alburnus maior o comoară arheologică descrisă de unesco drept un patrimoniu cultural unic în lume. europei i a fost de ajuns un Cernobâl, nu i mai trebuie altul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Preda este Mulțumesc mult, domnule președinte. Am votat ieri împotriva rezoluției pentru că așa mi-au cerut uh, comunitățile locale care văd în această interzicere o amenințare la adresa dezvoltării zonei cred de altfel că amendamentul pe care l am propus împreună cu mai muli colegi mai mult de patruzeci de colegi i care cerea un studiu care să clarifice chestiunea impactului ar fi fost un gest de onoare i un gest rezonabil. altfel pasiunile angajate aici nu au făcut decât să distrugă ansa la dezvoltare a unor comunităi. vă mulumesc. Trecem acum la primul raport al domnului Mendez de Vigo. Am un orator, doamna Ovir. Madame Ovir, she is not here. Doamna Ovir nu este în sală, se pare. Așadar, vom trece la explicațiile de vot privind raportul Kirghistan. Doi intervenienți, primul domnul Higgins. Care se grăbește la microfon. Aveți cuvântul, domnule Higgins. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, aș vrea să vă întreb de ce atât de mulți deputați poartă conversații private absolut nepoliticos, în timp ce alții încearcă să participe la dezbatere. Mulțumesc. Colegi. Stimați colegi, mai avem 5-10 minute până la sosirea domnului vicepreședinte Biden. Vă rog să păstrați liniștea pentru ca colegii dumneavoastră să-și poată desfășura munca într-un mediu calm. Domnule Higgins, mulțumesc. M-am abținut în ce privește rezoluția Kirghistan. Acum cinci ani a existat o mobilizare a poporului kirghiz prin uh, intermediul revoluției lalelelor. Din păcate, cei care au venit la putere au trădat speranțele populației și au instituit un regim autoritar și corupt. E vorba de oameni care nu susțin șansa la o viață mai bună a oamenilor din regiune, ci sunt uh, acoliții celor de la Kiev. și masele de la, populația de la țară dorește să aibă un candidat propriu pentru a se opune privatizării care a avut loc în ultimii 20 de ani și pentru a institui o adevărată schimbare democratică cu o renunțare la economia planificată în Asia Centrală. Mulțumesc, domnule Higgins. Următorul raport este raportul Peterle. Colegi, vă rog să păstrați liniștea, spune președintele. Doamna Pirmininche, urcunaite micuninie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu a existat foarte multă opoziție față de acest raport uh, și e de înțeles pentru că sănătatea ne privește pe toți. Felicit Parlamentul European și pe toți cetățenii europeni, ca și pe raportorul nostru, pentru adoptarea acestei decizii. Pentru că ea ne va permite să procedăm la alte activități și să adoptăm alte legi uh, menite să lupte împotriva cancerului, precum și măsuri care să prevină îmbolnăvirile de cancer. Situația ne preocupă, trebuie să ne mobilizăm pentru a putea rezolva această problemă. Sunt convins că o abordare integrală a problemei cancerului trebuie să fie prioritatea noastră, atât la nivel uh, național cât și european. Asta trebuie să facă parte din strategia noastră de sănătate, trebuie să coordonăm activitatea noastră la toate nivelurile pentru ca, în fine, boala să uh, fie învinsă. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor este domnul Pașca. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În raportul în legătură cu lupta împotriva cancerului, prevenirea este pe primul loc, pentru că dacă cancerul este diagnosticat timpuriu, tratamentul poate să aibă mult mai multe șanse de succes. Unele forme de cancer pot fi anticipate Eh, din studiul genelor sau pe baza stilului de viață. Un alt pas semnificativ ar putea fi extinderea metodelor de succes de tratament la toate statele membre, inclusiv centre de tratament care eh, în momentul de față au mai puține, puține experiență cu aceste metode. Aș dori să îl felicit pe domnul Petele pentru raportul său și sper că Uniunea Europeană va continua să lupte împotriva acestei boli. Vă mulțumesc. Urmează domnul Bonsignore. Aveți cuvântul. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit Comisia pentru Mediu, pentru munca depusă și, în special, aș dori să-l felicit pe domnul raportor Peterle, care a redactat o propunere de parteneriat pentru combaterea cancerului. Este acesta un subiect foarte sensibil pentru noi toți. Conform datelor OMS, 2 milioane de cetățeni europeni mor de cancer în fiecare an, și 10% din aceste cazuri se datorează expunerii la agenți cancerigeni la locul de muncă. Obiectivul de reducere cu 15% a acestor cazuri până în 2020 este un obiectiv lăudabil uh, de atins împreună cu, prin colaborarea statelor membre și aici Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de unitate, iar articolul 66 aici este de mare importanță. se referă la disponibilitatea medicamentelor pentru toată lumea în toate țările, de aceea eu am votat în favoarea acestui raport. Stimați colegi, știu că sunteți cu toții nerăbdători să uh, îl ascultați pe domnul Joe Biden, dar domnia sa va sosi în aproximativ 10 minute, așa că vă rog să păstrați liniștea pentru ca să ne putem continua lucrul. Următoarea explicație de vot se referă la raportul doamnei Stoian tehnologiile de comunicare și văd că domnul Mețaro dorește să ia cuvântul. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim! Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor! Tehnologia uh, informației, tehnologiile informației s-au dezvoltat foarte mult în uh, ultimii ani și dezvoltarea acestui sector a contribuit la dezvoltarea altor uh, sectoare care stagnau până atunci, cum ar fi nanotehnologia sau tehnologiile măsurătorii. Și de aceea susținem inițiativa Comisiei de a folosi uh, tehnologia ICNT uh, pentru a îndeplini obiectivele uh, strategiei 2020. Mă bucur că am putut vota pentru această inițiativă. Este foarte important să ne realizăm obiectivele uh, pe care le-am stabilit pentru 2020, să introducem uh, tehnologii eficiente din punct de vedere energetic. Sectorul ITNC este de o importanță strategică în eforturile noastre de a avea tehnologii uh, care consumă mai puțină energie. Și pentru a realiza aceste obiective trebuie să susținem standardizarea uh, instrumentelor de măsurare și să venim cu un pachet de inițiative care să promoveze dezvoltarea serviciilor. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Următorul raport e raportul PRODE. Avem uh, trei vorbitori. Primul este doamna Matera. Grazie, președinte. Eh, dichiaro il mio voto. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport și susțin munca excelentă a domnului Prodi care încununează activitatea Comisiei Europene. Uh, eu reprezint sudul Italiei, undeva în bazinul, deci în apropierea bazinului Mediteranei. Și sper că nu suntem nepregătiți pentru schimbarea climatică. În această parte a țării Uh, oamenii trăiesc din pescuit și turism în principal. Majoritatea comunităților noastre sunt dezavantajate social, deci avem nevoie de solidaritate între uh, regiuni și între state. În lumina acestei noi strategii este foarte bine să uh, este foarte greu să vorbești atunci când este atât de mult vacarm. Acest uh, instrument mi se pare unul foarte util pentru PPE uh, și mă bucur că răspundem uh, în fața schimbării climatice. Doamna Andrichiene. President. Mulțumesc, domnule președinte. Eu susțin Carta Albă a Comisiei și raportul domnului Prodi. Cred că această Carte Albă era foarte importantă în urma discuțiilor de la Copenhaga, conferința de la Copenhaga. Documentul neobligatoriu convenit la Copenhaga de a pune capăt încălzirii climatice ar presupune în continuare ca Uniunea Europeană să aibă un, uh, un plan de reducere, de combatere a încălzirii climatice. Trebuie să acordăm o atenție deosebită modului în care producem energie și trebuie să ne uh, stabilim o mai uh, pragmatică politică în domeniu. E nevoie de uh, tehnologii ecologice și trebuie ca acestea să fie introduse în general în întreaga noastră economie. Sper ca Uniunea Europeană să aibă Uh, să ia măsuri uh, de politică concrete în acest domeniu și să aibă și rezultatele scontate. Mulțumesc, doamna Anenbach. Mulțumesc. Am susținut uh, propunerea domnului Prodi, dar am dubii în legătură cu un amendament pe care l-a adoptat plenara, un amendament propus de PPE și în special de domnul Zeba. Mă tem că acest amendament va reprezenta o modalitate prin care conservatorii uh, vor încerca să reintroducă în discuție pe ușa din spate energia atomică. Nevoia de a crea uh, faptul că energia atomică nu emite carbon, dioxid de carbon este un argument pe care lobby-ul pronuclear îl folosește de mult. Eu, ca austriac, înțeleg că energia nucleară nu este energie regenerabilă, nu în ce mă privește pe mine deci nu am votat pentru această parte a raportului. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Dragi colegi, întrerupem explicațiile de vot și vom avea ședința solemnă.